discuție care vor urma în uh, Consiliu, atunci uh, când uh, se vor discuta toate aceste, toate aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, mulțumim. Încheiem această dezbatere. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul Levin, măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană. Da, acum cuvântul doamnei raporton, doamna Levin. doamnă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Permiteți-mi să mă refer la ultimul uh, aviz emis de Consiliul Internațional pentru Exploatarea Apelor Maritime, ICES, care spune foarte clar că rezervele de anghilă au fost într-o stare critică în anul 2012. Indexul sporului natural a fost la, la cota cea mai redusă din punct de, din punct de vedere istoric, la mai puțin de 1% pentru Marea Nordului și mai puțin de 5,6% în comparație cu situația din 1950-79. Este nevoie de măsuri urgente Uh, măsurile de pescuit, uh, poluarea ar trebui să fie redusă pe cât este posibil. Dacă acest lucru ar ar fi fost situația pentru specii mai, mai, uh, cu mai multă carismă, cum ar fi peștele spadă, de exemplu, sau tonul, sunt sigură că am avea o dezbatere uh, aprinsă despre măsurile Uh, necesare. Însă știm foarte bine că în uh, Uniunea Europeană există un uh, ciclu de viață interesant. Anghilele trec printr-un ciclu de viață mai complicat, de la puiet până la anghilele galbene, Regulamentul pe care îl votăm astăzi uh, provine din anul 2007, momentul în care statele membre au uh, decis să facă ceva împotriva declinului rezervelor de anghilă. Regulamentul a fost înlocuit deja de 5 ani și în uh, această perioadă rezerva de anghilă s-a aflat într-un declin continuu. În anul 2012, Consiliul Internațional pentru Exploatarea Apelor Maritime a tras din un alt semnal de uh, de alarmă. Repopul, măsurile de repopulare a anghilelor, care au fost uh, considerate a fi soluția ideală, s-au dovedit a nu funcționa foarte bine. Acest lucru este o problemă majoră pentru că măsurile adoptate până acum se bazează prea mult pe repopulare, repopulare care nu a ținut cont de nu a ținut cont de, de premisele necesare repopulării acestei uh, specii de pește. În primul rând, Comisia Europeană ar trebui să ne prezinte un raport referitor la eficiența repopulării ca măsură de conservare. În plus, cerem Comisiei Europene să vină cu o nouă propunere legislativă până la sfârșitul lunii martie anului viitor, care să sperăm că va salva anghila europeană. Sper că și Consiliul va înțelege urgența acestei uh, situații și că acest regulament nu va fi îngropat datorită faptului că există diferite interpretări a posibilităților de pescuit. După votul din Parlament, sper că procesul care va urma va fi unul foarte accelerat. Misa este una uh, variată. Nu este vorba doar de supraviețuirea, supraviețuirea Anghilei, ci de rolul de lider al Uniunii Europene, de credibilitatea impunerii unor sancțiuni unor țări terțe care permit uh, pescuit nedurabil. Să nu uităm că Anghila este o specie de pește Um, pe cale de dispariție și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră care au fost de acord cu acest raport și celor care, celor care consideră că avem nevoie de o altă abordare, aș dori să, să le spun că generațiile viitoare nu vor fi de acord cu o simplă ajustare legală care de fapt nu permite supraviețuirea acestei specii. Vă mulțumesc. Köszönöm szépen. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei comisar Damanaki. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, aș dori să-i mulțumesc raportoarei, doamna Lövin, și altor membri ai Comisiei pentru Pescuit pentru uh, activitatea lor în acest raport. După cum știți, obiectivul propunerii Comisiei era de a alinia regulamentul uh, cu regulile uh, tratatului referitor la actele delegate și de implementare. Salut faptul că raportul este de acord cu majoritatea propunerilor uh, făcute. Sunt conștientă că în discuțiile din Comisia pentru Pescuit s-au exprimat îngrijorări legate de eficiența acestui regulament pentru protejarea anghilei. Am auzit uh, că doamna Lövin a repetat același lucru în plenară. Înțeleg că Parlamentul ar prefera o revizuire mai cuprinzătoare a regulamentului actual care să meargă dincolo de domeniul de aplicare propus de comisie. Aș vrea să repet astăzi că comisia este hotărâtă să uh, asigure uh, reîntregirea stocului de anghilă european. Dar cred că ar trebui să găsim o cale mai bună. De aceea, recent, uh, am primit uh, o evaluare recentă a ICES cu privire la planurile de gestionare a stocurilor de anghilă în statele membre. Așteptăm cu interes și evaluarea anuală a stocurilor de anghilă pe care o realizează ICES în 2013. Avem nevoie de această evaluare pentru a ne continua um, activitățile. În plus, trebuie să facem o evaluare a regulamentului privind stocurile de anghilă și trebuie să asigurăm uh, consecvența abordării sale. Pe baza datelor științifice, Comisia va elabora un raport uh, către Parlament și către Consiliu cu privire la implementarea și la eficiența de implementare a planurilor de gestionare a stocurilor de anghilă până la sfârșitul acestui an. Uh, Comisia va mm, vedea dacă este nevoie de modificări la regulament uh, pentru a asigura reîntregirea stocurilor de anghilă. Oricum ar fi, noi vrem să asigurăm sustenabilitatea stocurilor uh, din această specie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă comisar! Acum, uh, în numele grupurilor politice, dau mai întâi cuvântul doamnei Cun de la PPM. herr präsident äh, verehrte frau kommissarin damanaki! vă mulțumesc domnule președinte stimată doamnă comisar uh, damanaki stimată colegă lvin în această dezbatere discutăm o aliniere la tratatul de la Lisabona din punctul de vedere al transferului de la acte delegate la acte de punere aplicare pentru comisie. Însă, în realitate, situația stocului anghilei uh, europene, a sporului natural acestei uh, specii, este una uh, gravă. Tocmai de aceea tema centrală pe care trebuie să o discutăm este ce se întâmplă cu acest uh, regulament din anul 2007 și cum poate contribui acesta la revenirea uh, stocului de anghilă. În anul 2007 a fost deosebit de important faptul că Comisia împreună cu Consiliul a hotărât un, o interdicție de export pentru anghila și pentru toate produsele de, de anghila. Și știm foarte bine că biomasa anghilei este foarte dificil să identificăm uh, biomasa anghilei, câte anghile sunt prinse în golful Biscaya și cum se ajunge, cum ajung anghilele în habitatul în care se reproduc și așa mai departe. Și toată lumea știe că există aceste probleme, se ajunge în continuare ca anghilele să ajungă în Marea Sargaselor și trebuie să respectăm și să impunem într-adevăr această interdicție la uh, export. Este important ca pla- aceste planuri de gestionare să fie monitorizate în uh, continuare. Anghilele pot fi, uh, pot exista, pot fi produse și prin aquacultură. Există și un program de mutare a anghilelor și în uh, apele dulci continentale și aceasta ar fi o alternativă. Și cred că dacă ignorăm faptul că Anghila are un ciclu de viață de 25 de ani, am, până la urmă ne-am ratat obiectivul pe care îl avem. Doamna Lövin a spus și ea, trebuie să înțelegem foarte bine cum au funcționat toate aceste planuri de gestionare înainte să acționăm. Vă mulțumesc. Acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul Nilsson. Tack, herr ordförande. Mulțumesc, domnule președinte. Stocul de anghilă europeană este într-o stare foarte proastă, s-a epuizat prin pescuit aproape în întregime, astfel încât uh, condițiile în care trăiește acest animal uh, sunt dezastroase. Trebuie să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că există condiții rezonabile pentru recuperarea stocului de uh, anghile europeană. E vorba de măsuri uh, rapide care se impun, conform ultimelor studii uh, științifice și în conformitate cu datele care vizează stocurile existente, trebuie să înțelegem că e nevoie și de măsuri pe termen lung n-am uh, dori neapărat să ne exprimăm în favoarea unei interdicții totale a pescuitului acestei specii, pentru că, uh, până la urmă, asta ar submina uh, stimulentele pentru măsuri voluntare și nu ne-am atinge obiectivul. Ceea ce facem trebuie să se petreacă într-o manieră foarte eficace pentru a ajuta realmente stocurile să se refacă. În cadrul Comisiei am solicitat Comisiei Europene să elaboreze un nou plan bazat pe ultimele rapoarte științifice și uh, sper uh, că Asta va însemna că viitorul anghilei europene uh, ar putea fi asigurat, însă toate statele membre vor trebui să-și aducă contribuția mai bine decât au făcut-o în trecut. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum, în numele ALDE, domnul Gallagher. Două minute și jumătate. Uh, mulțumesc, domnule comisar, stimați colegi. Aș vrea să-i mulțumesc uh, Izabelei Lovin pentru activitatea sa ca raportor uh, pe acest dosar foarte important de aliniere legislativă. Nu există niciun dubiu că stocul european de anghilă este la un uh, nivel uh, scăzut istoric. În 2007, anghila a fost uh, inclusă în anexa CITES numărul 2, iar în 2008 anghila a fost clasată printre speciile mm, în pericol. Regulamentul european din 2007 solicita statelor membre să implementeze planuri individuale de management uh, pentru a restaura stocurile la niveluri sustenabile. Printre măsuri se numărau um, limitarea pescuitului și uh, reîntregirea stocurilor uh, cu puiet. În mod uh, regretabil, uh, planul uh, irlandez a introdus o interdicție totală a pescuitului de anghilă, afectând foarte multe zone din Irlanda. Aceasta a fost o lovitură la adresa pescarilor de anghilă, pentru că aceștia nu au primit nicio compensație pentru veniturile pierdute. Acesta a fost un uh, demers uh, îndoielnic, pentru că în perioada 2011 stocul de anghilă a scăzut în, uh, în Irlanda. Există o centrală hidroelectrică în Shannon care a condus la declinul stocurilor de anghilă. Dar există și exemple pozitive de gestionare durabilă a stocurilor în, uh, de la mijlocul uh, anilor 80, uh, pescarii au întreprins un program de restaurare a stocurilor. În fine, grupul meu dorește să spună că pentru a reintroduce, că introducerea unui amendament um, nu a fost suficientă statele membre ar trebui să aibă în vedere introducerea de măsuri de sprijin pentru pescari, uh, pescarii afectați de interzicerea pescuitului. Fie că vorbim uh, despre specii pelagice, despre macrou sau despre anghilă, trebuie să avem o abordare durabilă. În uh, iulie, doamna comisar și-a asumat angajamentul că va lua măsuri um, în ceea ce privește Atlanticul uh, de nord-est. Dar oricum, uh, acea decizie uh, se referea la Macrou. Decizia trebuia să fie luată înainte de pauza de vară, însă nu s-a întâmplat nimic până acum. Mulțumesc foarte mult. În numele ICR, domnul Grobacek, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să Vă mulțumesc pentru acest raport care este foarte echilibrat și vă mulțumesc și pentru întregul proces de negociere. În ceea ce privește protecția acestei specii, trebuie să menționez două argumente care se regăsesc în raport. În primul rând, raportoarea subliniază calitatea insuficientă și cantitatea insuficientă de studii științifice. În al doilea rând, evidențiază lacune în sistemul de raportare a cantităților de anghilă. Cantitățile raportate nu sunt, uh, nu se potrivesc uh, cu cele din datele Eurostat și, bineînțeles, aceasta creează probleme în ceea ce privește cotele de pescuit și evaluarea uh, situației acestei specii. În fine, poate că decizia referitoare la pescuit se bazează pe niște date greșite. Aș vrea să mă refer la decizia Comisiei cu privire la Marea Baltică cotele de spe- pentru specii pelagice au fost crescute. Aceasta va duce la distrugerea ecosistemului din Marea Baltică. De exemplu, codul uh, este într-o situație critică. De aceea fac un apel la comisie să întreprindă reforma sistemului de raportare în domeniul pescuitului. Mulțumesc.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 Mulțumesc, uh, domnul președinte. <coughs> Aș dori să-i mulțumesc, doamne Levin, pentru această muncă excelentă. Sunt foarte multe dubii în legătură cu Anghila. Nimeni nu știe de unde au apărut, nimeni nu a văzut cum s-a născut uh, un astfel de uh, pește. Unii spun că, legenda spune că s-au născut din roa încăzită de soare. Cert este că au un ciclu de viață foarte complicat, se nasc și mor în Marea Sargaselor, departe de teritoriul european și se pare că nu au putut fi crescuți în, uh, ca activitate. Pentru ca anghila să poată continua să existe în Europa, indiferent că vrem să o protejăm sau să o mâncăm, uh, e clar că e nevoie de cooperare internațională. Prin urmare, sunt absolut uh, încântat de um, acest raport, pentru că face apel la cooperarea internațională. Însă, mai întâi trebuie să interzicem pescuitul acestei specii până când stocul s-a regenerat. dar se pare că asta nu se va întâmpla fără măsuri drastice. Prin urmare, întrebarea este este când vom fi gata să luăm aceste măsuri drastice, uh, dar absolut necesare pentru această specie, pentru că altfel uh, specia uh, pur și simplu va dispărea, așa cum v-a spus și Izabela Lovin, ce vom spune generațiilor care vor urma pentru a explica faptul că am dus la extinție această specie. specie. Mulțumesc. Belder În partea FT, dau acum cuvântul domnului Belder. Voorzitter, vreau de commissaris, colegi. Domnule președinte, domnule comisar, colegi, acest dosar a fost unul pur tehnic, însă apoi a început dezbaterea pe fond. Dacă este să avem o dezbatere, trebuie să ne bazăm pe argumente solide. Nu, anghilele nu vor fi ajutate cu nimic dacă interzim pur și simplu pescuitul. Problemele pentru Anghile sunt reprezentate de turbina, de centralele electrice care și-au găsit locul în mare. Ca o prioritate, înlăturarea acestor instalații trebuie să reprezintă o prioritate pentru statele membre. Știm că anul trecut de fapt, banghilele uh, au fost amenințate prin, în Olanda prin, în urma subvențiilor europene. În acest an se estimează că 25 de mii de anghile vor uh, fi ucise tocmai în urma deciziilor luate la, pe plan european. Vă mulțumesc! Și acum, din partea neafiliaților, domnul Hartong are cuvântul voorzitter nadat de eu de zeevisserij kapot dreigt te maken met haar waanzinnige ommezwaai richting een aanlandplicht is het nu. există un uh, pericol să afectăm foarte mult pescuitul de anghilă. Sigur că uh, puietul de anghilă uh, trebuie să fie protejat. Acum avem o propunere din partea Parlamentului în acest uh, sens. Competențele tinerilor uh, pot fi utilizate uh, pentru a contribui la refacerea stocurilor de anghilă. Pe mine mă uimește un lucru. Nu cred că măsurile care sunt propuse sunt foarte eficiente. Uh, un uh, vechi uh, cântec uh, olandez spune foarte multe în acest sens. Domnul Mato Androve. Evidentemente, în este debate stăm mezclando cosas distintas. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că amestecăm puțin lucrurile în această dezbatere. Această rezoluție trebuie aliniată prevederilor de la Lisabona și competențelor pe care le are acum uh, Comisia de a veni cu acte delegate sau de implementare. E clar că trebuie modificate aspectele care țin uh, de uh, lipsa unor uh, reglementări uh, în conformitate cu articolele 209 și 210 din uh, tratat. E clar că nu trebuie să folosim raportul pentru a atinge un alt obiectiv. E clar că sunt chestiuni de fond care sunt aduse în discuție, dar acestea nu sunt neapărat adecvate la acest moment. Raportul pe care îl analizăm astăzi presupune că trebuie să ne îndepărtăm de procedura normală de uh, amendare. Ori asta înseamnă că consultările în care ar trebui să se intre înainte ca Parlamentul uh, să uh, ia o decizie uh, sunt alterate. Și spun asta pentru că foarte mulți dintre noi fac eforturi pentru a alinia legislația națională cu tratatul de la Lisabona. Ori acest efort n-ar trebui să fie neglijat. Acestea fiind spuse, dacă ne gândim la Anghile, e clar că populația acestora a scăzut uh, cu 90-95% dacă comparăm uh, nivelurile de astăzi cu cele din anii 70 și 80. Ori este clar că măsurile de uh, conservare sunt necesare și e clar că Anghilele se află într-o situație critică. E adevărat că în 2007 măsurile de refacere a stocurilor au fost puse la punct pentru a încuraja încuraja mai ales statele membre pentru a veni cu uh, planuri de gestionare, pentru ca cel puțin 40% din uh, biomasă uh, să fie acoperită. În conformitate cu CITES pot să spun că Uniunea Europeană a afirmat că e nevoie de măsuri de protecție speciale, prin urmare există o interdicție la export pentru anghilă. E clar că trebuie să acționăm, dar astăzi nu vorbim atât de mult despre anghilă cât despre comitologie. Vă mulțumesc, domnul președinte, mulțumim. Iar acum dau cuvântul doamnei Rodust. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragă Maria Damanachi. Ang- uh, anghile europene nu-i merge deloc bine și spun foarte clar, regulamentul privind uh, anghila a venit prea târziu și apoi, în plus, a fost pus în aplicare uh, nu foarte repede statele membre. Astăzi discutăm această temă pentru că regulamentul privind anghila trebuie alineat tratatului de la Lisabona. La o primă vedere este vorba de o formalitate foarte plictisitoare, însă este mai mult de o formalitate, pentru că în tratatul de la Lisabona se spune foarte clar că Parlamentul European are un cuvânt de spus despre cum va arăta politica comună de pescuit și vom uh, urmări de aproape uh, situația stocului uh, de anghilă. Sper că planurile de gestionare uh, hotărâte vor duce la rezultatul scontat. Salut! compromisurile încheiate care au dus, de exemplu, la interzicerea pescuitului de anghilă în anumite părți. Însă, nu trebuie să închidem ochii în fața realității și, dacă este necesar, să fim dispuși să uh, recurgem și la alte măsuri suplimentare. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Stevenson. Uh, Domnule președinte, am asistat uh, la o prăbușire cu 90% a stocului european de anghilă. Nu este surprinzător uh, pentru că această, aceste, um, acești pești sunt uciși uh, în fiecare stadiu de viață. Puietul uh, este ucis, anghila galbenă este ucisă și nu mai ajunge în apă dulce. În plus, uh, s-au construit uh, instalații uh, de generare a energiei offshore și stații de pompare a apei care afectează stocurile. Din această cauză, anghilele adulte nu pot să se întoarcă din Marea Sargaselor. Aș vrea să revin la ce spunea doamna comisar în această seară și anume că va lua măsuri uh, dure pentru a proteja stocurile de anghilă. Și aș vrea să salut și raportul excelent al Izabelei Lövin, care își propune aceleași obiective. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Cadec, două minute. Merci, Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, stimați uh, colegi. Uh, din secolul 20, mai mult factori influențează populația de anghile, evident pescuitul, dar pe de altă parte și asanarea zonelor umede, drenarea altor zone, obstacole migratorii, fo- Uh, turbinele, stația de pompare și mai departe. După cum puteți observa, această listă este lungă, prea lungă, cu siguranță. Prin urmare, trebuie să fim vigilenți atunci când e vorba de păstrarea acestui uh, stoc. Însă trebuie să fim și pragmatici și să încetăm uh, să facem din pescuit țapul ispășitor al dispariției populației de anghile. E clar că numai reglementarea pescuitului nu va fi un răspuns adecvat la această problemă. Speciile periclitate de activitatea umană trebuie restaurate Uh, și, din păcate, nu asta se propune în acest raport. Raportul nostru uită uh, de uh, contribuția sectorului pescuitului la restaurarea stocului de anghile. În Franța, de exemplu, sectorul a făcut eforturi importante și sacrificii pentru a-și atinge obiectivele de reducere a mortalității fixate prin planul de gestiune până în 2020. Producția pentru consum a fost redusă față de 2008 cu 57%. De asemenea, s-a redus pescuitul cu 50% s-a redus și prețul uh, acestor uh, uh, specii. Prin urmare, înainte de publicarea bilanțului, de punere în aplicare, a trebuit să se ia în considerare și planurile naționale, pentru că altfel punem carul înaintea boilor. Sper ca Parlamentul să adopte un raport care să presupună că nu se modifică regulamentul existent pentru aliniere la tratatul de la Lisabona. Mulțumim. Dăm acum cuvântul doamnei Thomas. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor și să spun că împărtășesc îngrijorările sale cu privire la stocurile de anghilă și uh, cu privire la măsurile de protecție pentru această specie. Totuși, uh, datele științifice ale Uniunii Europene nu uh, se potrivesc uh, cu cele ale pescarilor din diferite regiuni. De aceea trebuie să facem o evaluare cuprinzătoare a stocurilor de anghilă statele membre întârzie să transmită datele și de aceea, din păcate, uh, vor trebui să se supună unor sancțiuni astfel încât să fie obligate să coopereze. Pentru că nu vrem ca pescarii să plătească prețul ignoranței. Pescarii au făcut foarte multe sacrificii și mulți au instituit planuri de gestionare a activității. Rata de mortalitate a anghilei este reglementată doar prin niște contracte de pescuit dar știm că calitatea apelor uh, de coastă este hotărătoare pentru această specie. De aceea este urgent uh, să se revizuiască regulamentul privind uh, refacerea stocurilor de anghilă, astfel încât să reducem rata de mortalitate a acestei specii. Trebuie să facem acest lucru într-o manieră exhaustivă și să asigurăm stabilitatea măsurilor implementate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Nicholson. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Circunscripția mea electorală este una din cele, cele mai durabile din punctul de vedere al pescuitului în Europa. 300 de familii au locuri de muncă și uh, localnicii uh, lucrează împreună pentru a uh, proteja această resursă foarte uh, valoroasă. Din 1994, cooperativa locală a investit mai mult de 5 milioane de lire în măsuri de refacere a stocului de anghilă. Și anghilele din uh, zona mea au statutul de, um, de de produse cu indicație geografică protejată. Sper că Comisia va ține cont, va ține cont de acest exemplu și sper că nu se va veni cu o nouă propunere legislativă până când nu s-a făcut o nouă analiză de impact, până când uh, dovezile științifice vor fi înțelese de toată lumea. Mă bucură faptul că Comisia insistă, insistă mai mult pe măsurile de raportare Cred că toată lumea trebuie să-și asume această răspundere și Comisia trebuie să analizeze în mod independent situația uh, pentru care vine cu o propunere legislativă. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Van Nistelrooy. Doamnă comisar Damanaki, Inițial, aceasta părea doar o formalitate a cooperării instituționale pentru implementarea tratatului de la Lisabona, însă dezbaterea de astăzi a schimbat uh, datele problemei. Sigur că stocurile de anghilă s-au diminuat uh, drastic și atunci trebuie făcut ceva. Dar dacă ne uităm și la exporturi, uh, la exporturile de puiet, de anghilă către alte țări din lume, ceva nu este în regulă. Înseamnă că acordurile nu sunt implementate corespunzător. Parlamentul European trebuie să monitorizeze situația și să poată interveni atunci când este necesar. S-au făcut foarte multe în Olanda. Planurile de management uh, au fost puse în aplicare. Sunt măsuri uh, care au fost aplicate cu fonduri uh, de pescuit, dar și cu fonduri uh, locale din Olanda. Aceste lucruri au fost făcute la nivel local și cred că putem face diferența. Bineînțeles că vrem să vedem și care va fi evaluarea dumneavoastră cu privire la această situație în această toamnă. Mulțumesc foarte mult! Acum ajungem la procedura Catch the Eye. Domnul Anderson. August, Cancola. In my constituency, Lockney and George... Mulțumesc. În uh, circumscripția mea pot să spun uh, că există o comunitate de pescari uh, extraordinară și nu există nicăieri o altă comunitate mai bine gestionată decât Uh, aceasta. Există 300 de familii care depind uh, de uh, pescuit și se pare că s-a ajuns la acest uh, statut pentru că se uh, înțelege uh, importanța conservării stocurilor de uh, anghilă și uh, astfel se recurge la practici durabile de pescuit. S-au investit peste 5 milioane de euro pentru a uh, cumpăra puiete de anghilă pentru că s-a recunoscut importanța îmbunătățirii stocului de anghilă europeană. S-au implicat și instituții eh, de, institute de cercetare eh, în acest demers, eh, care analizează acum calitatea stocului. Dar ceea ce se întâmplă acolo are un impact asupra indivizilor și familiilor care locuiesc acolo și orice studiu de impact trebuie să fie bazat pe o analiză, pe date reale ale problemei. Mulțumim, să domnul președinte, dar acum doamnei Ferreira cuvântul. Obrigat, signor președinte. Ajustăm de da populație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Gestionarea stocurilor de anghilă europeană se confruntă cu dificultăți uh, majore, pentru că avem lipsuri uh, importante din punctul de vedere al dovezilor științifice și în plus nu avem fo- uh, uh, rezultate foarte bune în protejarea acestei specii din partea anumitor uh, state. Știm foarte bine ce se întâmplă în Portugalia, unde activitățile institutelor publice sunt asfixiate datorită lipselor de finanțare. Amenințările la adresa Anghilei sunt numeroase și trebuie să ținem seama de toți acești factori. Nu doar uh, pescarii trebuie să fie cei care să plătească prețul măsurilor de recuperare a stocurilor acestei specii. Pescuitul uh, ilegal este unul foarte costisitor, de exemplu. Puietul de anghilă se confruntă cu mari dificultăți și este un lucru pe care nu trebuie să-l uh, uităm în momentul în care ne gândim la măsurile de protejare a anghilelor. Vă mulțumesc! Nimeni altcineva nu a mai dorit să intervină și acum dau cuvântul doamnei comisar. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să repet uh, faptul că propunerea Comisiei are ca scop lisabonizarea legislației noastre. Așadar, noi încercăm să aliniem uh, regulamentul existent cu noul tratat de la Lisabona. Nu ne amestecăm uh, pe fond. Înțeleg însă că um, Având în vedere situația precară a stocurilor, este rezonabil ca membrii Parlamentului să-și exprime îngrijorările. Reiterez însă că Comisia va ține cont de preocupările dumneavoastră. Totuși, deja le-am solicitat uh, consilierilor uh, științifici să ne facă o evaluare a planurilor de management uh, implementate de statele membre, precum și o evaluare a sistemelor de raportare și a celorlalte aspecte pe care le-ați menționat. Așteptăm această evaluare, o vom analiza și vă pot promite încă o dată că până la sfârșitul acestui an Comisia va veni la dumneavoastră, la Parlament și la Consiliu, cu un raport cu privire la uh, stadiul activităților noastre și care sunt măsurile necesare pentru a îmbunătăți situația stocului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Dau acum cuvântul doamnei Lövin, raportoarea noastră. Mulțumesc, președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor că au luat parte la această uh, dezbatere și uh, pentru faptul că au susținut acest uh, raport. Aș dori să mulțumesc colegilor că au amintit și celelalte aspecte care amenință stocurile de anghilă. E clar că aceste chestiuni nu mai trebuie dezbătute. Însă trebuie să subliniez colegilor din Irlanda de Nord Uh, că folosirea termenilor uh, durabil în legătură cu stocurile de anghilă astăzi este un aspect foarte dificil, pentru că avem un singur uh, stoc european de anghilă europeană. Uh, Probabil că anumiți uh, pescari uh, consideră că au activități uh, durabile, însă atunci când există un declin cu 99% al stocurilor de anghile, atunci când nu există criterii de monitorizare a condițiilor de refacere a stocurilor, atunci este foarte dificil să spunem că pescuitul acestei specii este durabil astăzi. Ceea ce solicităm, practic, doamnă comisar, este o evaluare a măsurilor de refacere a stocurilor. Ori acest lucru este uh, absolut nou. Uh, am uh, tot uh, manifestat îngrijorări în legătură cu aceste stocuri. Vrem să știm dacă ele se pot reface sau nu. Mortalitatea pe durata pescuitului, apuietului sau mortalitatea pe durata transportului sau posibilul transfer al bolilor, transmiterea bolilor în rândul stocurilor refăcute, e bine, Uh, acestea sunt uh, îngrijorări uh, serioase. Eu înțeleg că vreți să respectați lucrurile așa cum sunt, însă e bine să fii consecvent adesea chiar în cadrul grupului tău. Știu că există un plan de gestionare uh, în Marea Baltică pentru anumite specii și atunci uh, s-au uh, susținut uh, foarte multe schimbări în raportul care analiza compatibilitatea cu tratatul de la Lisabona, iar acum procedăm astfel, altfel, prin urmare nu asigurăm o anumită consecvență. Situația existentă însă necesită anumite elemente suplimentare care să se lege de planul de recuperare. Aș dori de asemenea să subliniez acela dintre dumneavoastră care doresc doresc să analizeze exporturile ilegale de uh, puiet mic de anghilă, uh, că e bine să o facă, dar nu suntem consecvenți în Uniunea Europeană când, uh, pe de o parte, recunoaște faptul că anghila europeană este în pericol total și n-ar trebui exportată, fără să facem ceva în legătură cu comerțul în cadrul Uniunii Europene. Uh, trebuie să fim consecvenți, mai ales atunci când un european în acest moment uh, se gândește la uh, sancțiuni pentru statele care pescuiesc anumite specii într-o manieră nedurabilă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor. Domnul președinte, mulțumim. Așa ajungem la finalul acestei dezbateri. Votul va avea loc mâine la prânz. Iar următorul punct de pe ordinea noastră de zi este raportul doamnei Corața Bild